corrigendum la un text adoptat de către Parlament. În conformitate cu regula 231 alinatul 4 din regulament, aceasta poate fi considerată adoptată dacă nu mai târziu de 24 de ore după acest anunț un grup de deputați um, cere um, să fie supusă votului iar corigendumul va fi disponibil pe pagina plenarei. De asemenea, titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei sesiuni. Trecem acum